So, dear colleagues, please... Stimați colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe. Okay, so, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, I will... Stimați colegi, domnilor și domnilor, deschidem ședința noastră de astăzi. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Înainte de a începe, am fost informat că interpreții doresc să facă o declarație privind uh, disputa lor în legătură cu condițiile de muncă. Și invit interpreții să facă acest lucru. Nu am idee ce se va întâmpla, spune domnia sa. Thanks a lot for the information. Mulțumim pentru această informație. Cu toții dorim să se găsească o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea, astfel încât interpreții să-și poată face meseria. Punctul 1. Adoptarea ordinii de zi sugestii? Nu? Punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Ca de obicei, le considerăm adoptate dacă nu sunt obiecții până la finele ședinței. Punctul 3. Anunțuri în legătură cu deciziile coordonatorilor de la ultima ședință. În acest caz le considerăm adoptate dacă nu se fac obiecții până la finele ședinței. Punctul 4. Ca de obicei, această ședință este transmisă în direct pe internet, așa că le urăm toate cele bune celor care ne urmăresc din toate colțurile Europei. Și după cum ați auzit deja, avem interpretare, vorbiți răspicat și rar ca toată lumea să înțeleagă ce se spune. Punctul 5. Îl am uh, alături de mine pe domnul Jean-Luc Demarty, director general în Comisia Europeană la DG Trade. Dânsul ne va vorbi despre relațiile între Uniunea Europeană și Statele Unite mai ales uh, după ce Statele Unite au decis să impună tarife adiționale de 25, respectiv 10% pentru oțel și aluminiu, importurile din Uniunea Europeană. Imediat după această decizie, eu am făcut un comunicat de presă în care am spus că nu suntem de acord cu astfel de decizie, este de asemenea ilegală din perspectiva regulilor OMC. Sprijinim Comisia în această abordare în trei etape. Și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană rămâne unită și statele membre respectă această unitate europeană. După decizia privind oțelul și aluminiul, urmează alte produse. S-a anunțat o investigație în chestiunea taxelor vamare suplimentare la importul de autoturisme. E vorba de considerente de securitate națională. Sincer, nu înțeleg cum importul de autoturisme poate afecta securitatea națională, dar poate Jean-Luc ne va explica puțin această cauzalitate. A fost apoi eh, dezastrul de la summitul G7 și apoi săptămâna trecută 30-45% taxe la import pe măslinele din Spania, tot din partea Statelor Unite declarația care a însoțit această uh, creștere tarifară nu a făcut nicio referire la proceduri de dumping, ci a criticat politica agricolă comună în general. Deci foarte multe întrebări. Jean-Luc, care e răspunsul? Mulțumesc foarte mult. Evident, uh, începe o perioadă dificilă în relația cu Statele Unite. Asta va putea crea multe probleme, nu doar bilateral, ci și pentru comerțul și economia mondială în ansamblu. Perspectivele sunt extrem de, de sumbre din multe puncte de vedere. În ultimele luni s-au impus o serie de tarife pe considerente de securitate națională. Asta era o dispoziție rămasă din războiul rece. E vorba de tarife la oțel și aluminiu. Uniunea Europeană și Statele Unite au poziție divergentă în materie de sancțiuni economice pentru Rusia și Iran. Se investigează acum importurile de autoturisme în Statele Unite. La G7 a fost un dezastru. Și de asemenea există obstacole în munca OMC-ului. Pe lângă acest lucru, Departamentul de Comerț din Statele Unite a impus săptămâna trecută măsuri antidumping și antisubvenții împotriva uleiului de măsline din Spania. Uniunea Europeană e pregătită să se apere și să apere sistemul de comerț multilateral. Tarifele pe secțiunea 232 pe oțel și aluminiu deja provoacă pagube economice semnificative aliaților americani, fără a elimina cauzele principale ale supracapacității și a problemelor din industria americană. Măsuri de protecție sectoriale nu sunt o soluție la problema supracapacității. Tarifelor americane li se răspunde în manieră rapidă și proporționată și cu respectarea normelor OMC. Am demarat o procedură împotriva Statelor Unite la OMC în secțiunea, în, exact în ziua în care s-au aplicat tarifele din categoria 232. Apoi toate statele membre și-au dat acordul de a trece la măsuri de reechilibrare. Așa că noi am uh, impus uh, și noi tarife pentru mai bine de 2 miliarde de euro valoare exporturi, importuri în, următoarele, în următoarea perioadă. Vom publica lista de produse în jurnalul oficial, iar tarifele se vor aplica din ziua următoare. Vom face totul pentru a proteja piața europeană împotriva repercusiunilor create de închiderea piețelor americane. Răspunsul nostru ferm și unitatea celor 28 de state membre transmite un mesaj clar în ceea ce privește voința și capacitatea noastră de a ne proteja interesele. Rămânem uniți și atunci când e vorba de noua investigație americană în, import, în chestiunea importurilor de autoturisme. Orice măsuri luate în acest sector va afecta, vor afecta economia globală, nu doar pe cea europeană. Vorbim inclusiv de economia Statelor Unite, efectele economice asupra economiei Statelor Unite vor fi mai semnificative și mult mai uh, neplăcute decât cele asupra economiei europene. Noi vom face totul pentru a gestiona situația cât mai bine posibil, dar evident incertitudinile persistă și chiar sporesc. va trebui să ne gândim care vor fi implicațiile sistemice pentru sistemul economic uh, și comercial multilateral. Președintele Trump nu pare să fi citit uh, lucrările lui Adam Smith sau David Ricardo. Departamentul de Comerț a Statelor Unite a decis să impună măsuri antisubvenții și antidumping împotriva măslinelor din Spania. Aceste măsuri au un efect semnificativ asupra exporturilor spaniole de măsline către Statele Unite, afectând sursa de venit a sute de producători din Spania. Nu s-a luat încă o decizie, însă clar ne așteptăm la ce, mai, ce e mai rău. Dincolo de problemele care afectează comunitățile spaniole, ne gândim și la efectele sistemice pe care le-ar putea avea o astfel de decizie. S-ar putea să deschidă o cutie a Pantorei în materie de produse agricole. Și Statele Unite subvenționează produse care sunt importate în Uniunea Europeană, cum ar fi migdalele și etanolul. Statele Unite n-ar trebui să fie surprinse dacă și alți parteneri comerciali ar începe să examineze puțin ce se întâmplă cu subvențiile în Statele Unite pentru producători. Uniunea Europeană a avut de câștigat de pe urma unui sistem de schimburi economice internaționale. Trebuie să ne gândim la modernizarea acestuia, într-adevăr. Însă, în același timp, va trebui să gestionăm relația transatlantică într-o manieră care să reducă la minimum impactul negativ asupra economiei mondiale. De aceea trebuie să rămânem ferm pe poziții împotriva Statelor Unite atunci când acest lucru este necesar, dar trebuie să fim în același timp hotărâți să facem față unor țări cum ar fi China, care trebuie să-și deschidă piețele interne și să înceteze cu politicile discriminatorii care au contribuit la crearea actualelor tensiuni. Europa are un rol de jucat aici. E nevoie de un dialog tripartit, Statele Unite, China, Uniunea Europeană, dar trebuie să întindem o mână și statelor care gândesc ca și noi, Japonia, Canada, Mexic, Corea, Australia. Sunt multe de făcut și pe acest plan. Nu e ușor, dar uh, e important să facem acest lucru. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, după cum a spus președintele dumneavoastră, ați uh, sprijinit abordarea Comisiei până acum. Dialogul dumneavoastră cu omologii americani joacă și el un rol deosebit de important. Se apropie alegerile în Statele Unite și de aceea v-aș ruga să continuați să vă transmiteți îngrijorările interlocutorilor americani. Colegii dumneavoastră din Senatul și din Congresul American sunt printre puținii care au puterea de a reduce impactul acestor inițiative periculoase, mai ales dacă ne gândim la viitoarele măsuri privind importul de autoturisme și componente auto. Vă mulțumim și noi, Jean-Luc. Spune, domnul președinte, observații sau întrebări? domnul Rübich. Um. Da, mulțumesc. Spuneați că reechilibrarea se face în conformitate cu regulile OMC și se face o solicitare în acest sens. Cum vedeți situația de la um, instanța de arbitraj, de la OMC, dacă nu mai sunt uh, redesemnați uh, judecători? Atunci posibilitățile noastre sunt foarte limitate. Există vreo modalitate ca în cadrul OMC să ne gândim dacă această instanță de apel nu poate fi dusă mai departe în plurilateral. IMA. Mulțumesc și eu îl susțin pe președintele Lange pentru a, susține pe deplin politica Comisiei. Dar aș avea două întrebări foarte concrete. În ceea ce privește măjlinele pentru masă, dumneavoastră ați spus că nu doriți să deschideți cutia Pandorei, însă cum putem răspunde în mod contundent, echilibrat și prudent în același timp în fața acestei situații care nu afectează doar uh, măslinele din Spania, ci ar putea pune în pericol uh, politica uh, agricolă comună, care este autorizată de OMC. În al doilea rând, ați vorbit despre relațiile europene cu alți parteneri și o reacție coordonată, pentru că în felul acesta am fi mai puternici. Așa că vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră relația cu Rusia și cum putem accepta situația actuală creată în ceea ce privește uh, relația noastră cu Rusia. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. E bine că, iată, apucăm să discutăm această problemă atât de importantă pe care o avem în relația cu Statele Unite. Aș dori să extind puțin uh, tema discuției aici. Astea sunt lucruri pe care le-am mai discutat și, evident, sprijinim uh, inițiativa Comisiei. Nu e nevoie să mai repetăm. E important să rămânem uniți și e important ca statele membre să rămână unite. Ieri uh, citeam un comunicat Reuters că s-ar putea lua o serie de inițiative la Consiliu de reformare a OMC-ului. Iar sigur, uh, Statele Unite într-una critică OMC-ul în forma actuală. Ne puteți spune ceva despre vreo inițiativă europeană sau sunt inițiative ale statelor membre de a reforma OMC-ul? Apoi, ne puteți spune ceva despre tensiunile dintre China și Statele Unite și cum credeți că ne vor afecta acestea pe noi în Europa și ce am putea face dacă n-am făcut deja? Mulțumim, domnul Fielner. Mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru aceste observații. Un uh, bun prieten al meu spunea că într-un război comercial e ca și cum două persoane stau față în față și își, dau, își trag pumnii în figură cu speranța că cel din față o să cadă primul la pământ. Bun, am înțeles ideea de unitate, am înțeles logica măsurilor. Trebuie să le discutăm și să ne gândim puțin la ele, chiar dacă în opinia mea sunt rezonabile. Dar, în primul rând, când e vorba de reechilibrare, și Canada a făcut o analiză asigurându-se că măsurile luate de ei nu au un impact asupra consumatorilor. Am putea face și noi așa ceva? e greu de explicat uh, alegătorilor că o familie care se duce să cumpere fasole plătește în plus pentru că e o problemă cu tarifele la oțel. N-am putea să ne asigurăm că nu există un impact semnificativ asupra consumatorilor din Europa. Apoi, riscul de măsuri de represalii suplimentare, dincolo de uh, tarifele la importul de autoturisme și componente. Uh, discutam cu, cu o serie de omologi ieri, uh, i-a îngrijorat prezența pe listă a whisky-ului american. Și noi exportăm multe băuturi către Statele Unite. Anticipați tarife în contrapartidă și la aceste produse ca măsură de represalii? Și apoi, mai filozofic, Bine, când cineva încalcă legea, bun, îi duci la tribunal. Dar trebuie să ne gândim ce înseamnă să câștigi și să pierzi la OMC. E ușor de înțeles ce înseamnă să pierzi. Înseamnă că ce ai făcut fie contravine, fie nu ține de regulile OMC-ului. Și atunci alții pot să facă exact ce a făcut Statele Unite și excepția devine regulă. Asta ar fi, asta însemna să pierdem la OMC. Dar ce înseamnă să câștigăm la OMC? Dacă OMC-ul decide că, da, într-adevăr e o încălcare a regulilor, ne putem permite o victorie? Ce vor face Statele Unite dacă câștigăm? Trump o să spună, bine, OMC-ul a decis că nu avem voie să impunem aceste tarife și nu ține de securitatea națională sau pur și simplu o să iasă din OMC Statele Unite. Ne putem permite o victorie. Încă o dată, cred că e bine să facem ce, ce facem. E singurul lucru pe care îl putem face. Dar trebuie să ne gândim care ar fi consecințele. O să trimitem poliția suedeză să se rezolve. Nu avem poliție, practic, în Suedia. Just pick up the last remarks by... Am să mă refer la ultimele comentarii făcute de domnul Fielner și mulțumesc pentru informația pe care ne-ați prezentat-o. Și eu cred că trebuie să ne gândim un pic în perspectivă, să vedem care sunt uh, pericolele comerciale care ne așteaptă fie că e vorba de sancțiuni sau o creștere a tarifelor care să uh, ne ducă la un conflict în relația noastră. Pentru că uh, avem această problemă la OMC și am văzut că și China este în vizorul strategiei uh, administrației Trump. Deci nu știu dacă n-ar trebui să ne gândim mai bine care este răspunsul nostru față de sistemul de comercial actual, față de partenerii noștri și față de China. Pentru că cred că n-a fost prea înțelept că în aceeași zi în care au crescut taxele vamale pentru Statele Unite, am făcut-o și pentru China. Care este strategia noastră dorim uh, un conflict pe mai multe nivele sau uh, dorim un sistem care să fie respectat și sunt de acord uh, că dacă uh, regulile au fost încălcate uh, cu această strategie America First, să spunem, da, noi respectăm regulile și ele trebuie respectate, însă atunci întregul sistem ar fi în pericol. Trebuie să vedem care sunt pașii concreți în următoarele luni pe care îi poate face Comisia, în primul rând pentru a conștientiza mai mult statele membre, pentru că și aici opiniile sunt destul de divergente, și să negociem această atitudine și față de alte state, să uh, clarificăm lucrurile și să încercăm să uh, păstrăm Statele Unite în OMC. Pentru că altfel înseamnă că pur și simplu Statelor Unite nu le pasă de obligațiile internaționale, de structurile internaționale, ceea ce ne aduce la o situație deloc neplăcută. Deci nu știu dacă puteți să ne explicați care ar fi următorii pași care ne așteaptă atunci când vom organiza forumurile noastre de întâlnire, să ne întâlnim cu ceilalți parteneri, să stabilim strategiile noastre, pentru că chiar dacă găsim o soluție pentru Statele Unite, atunci cei care nu vor găsi o astfel de soluție față de Statele Unite vor veni înapoi pe piața europeană. Deci, iată, vom intra într-o spirală care este foarte periculoasă pentru noi și va trebui să găsim o soluție comună. Poate că uh, forumul de dezbatere de la OCDE ar putea fi o structură în care să avem ocazia să discutăm despre capacitățile de producție, nu doar despre uh, taxele vamale aplicate și așa mai departe. Nu Sienfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că în situații de criză am a, trebuie să ținem cont de faptul că cu cât criza este mai mare, cu atât avem ocazia să îmbunătățim mai mult uh, lucrurile. Deci vreau să vă întreb dacă este atât de rău încât uh, lucrurile se pot îmbunătăți sau din potrivă se pot înrăutăți. Și mi-aduc aminte că ne-am confruntat în trecut cu crize asemănătoare și dacă ajungem la un adevărat război comercial, atunci am putea avea adevărate probleme. Aș avea și o altă întrebare pentru dumneavoastră. Nu știu dacă în actualul conflict pe care îl avem între UE și Statele Unite, pentru că aceștia sunt uh, termenii în care văd eu problema. Nu cred că e vorba de un conflict SUA, restul lumii, ci cu UE. Deci, uh, uh, poate că o soluție ar fi aceea de a ne întoarce la relațiile bilaterale, deci să ne întoarcem la TTIP. Vă pun întrebarea aceasta pentru că tocmai am văzut uh, două declarații care mi se pare importante, făcute în ultimile două săptămâni. Uh, uh, prima a domnului Tusk, în urmă cu aproximativ o lună, o declarație făcută chiar la începutul acestui conflict și alta, acum vreo două săptămâni, a cancelarului Merkel. Cele două declarații menționau uh, așa numitul uh, TTIP mai mic. Deci vreau să vă întreb, credeți că există vreo posibilitate să ne întoarcem la relații de tip bilateral între UE și Statele Unite? Pentru că dacă am discuta la nivel uh, extins, uh, orizontal, poate că am putea rezolva problemele pentru sectoarele uh, individuale, pentru sectorul oțelului, de exemplu. Deci nu știu dacă e chiar atât de rău să ajungem până pe fundul puțului și după aceea să îmbunătățim situația sau încă lucrurile se mai pot înrăutăți. Mulțumesc. Domnul Franca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului de Martin. Și aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, nu știu dacă ne puteți uh, actualiza situația din punctul de vedere al impactului pe care l-au aceste măsuri pentru sectorul aluminiului și al oțelului și uh, care ar putea fi măsurile restrictive pentru sectorul auto. În al doilea rând, dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre întâlnirea G7 și ce s-a întâmplat la sfârșitul acestei întâlniri și dacă considerați că consecințele uh, summitului G7 ar putea fi negative pentru negocierea de uh, revizuire a acordului NAFTA. Și asta într-un moment uh, uh în care noi tocmai am finalizat uh, renoirea acestui acord și pentru asta felicit Comisia. Și, domnule președinte, aș vrea să-mi exprim îngrijorarea și eu pentru măsurile luate față de măslinele din Spania și asta nu doar pentru consecințele grave față de producătorii noștri, ci, așa cum spunea foarte bine domnul de Marti, pentru precedentul pe care îl creează pentru politica agricolă comună. Și vreau să susțin și eu uh, președintele față de reacția pe care a avut-o Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Campbell Bernan. Mulțumesc, domnule director general. Îmi pare rău că am ajuns cu întârziere în această dimineață. Mă întreb dacă este o strategie bună să nu reacționăm, de exemplu, prin impunerea unor alte uh, tarife. Am văzut și cunoaștem pe Donald Trump și știm că asta ar putea fi contraproductiv și ar putea răspunde la reacția noastră. Încă o dată, deci am ajunge la o escaladare a situației. Um, se pare că această măsură are consecințe negative chiar și pentru industria americană, pentru industria oțelului, de exemplu. Mă întreb de aceea dacă nu avem și alte soluții, pentru că tare mi-e teamă să nu intrăm într-un conflict comercial și dacă ținem cont de cum este domnul Trump, probabil că va răspunde și mai mult. Deci nu știu cum am putea face mai multe presiuni, de exemplu, prin Senat, prin uh, uh, consilierii de la Casa Albă, uh, pentru că și măsurile luate acolo um, se întorc ca un bumerang și împotriva lor, practic. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vroiam să intervin, dar după intervenția colegului de la PPE, sunt surprinsă uh, de faptul că ne putem imagina o relație bilaterală cu Statele Unite, atâta timp cât Statele Unite nu respectă nici măcar regulile multilaterale. Deci dacă dorim să intrăm într-o relație defavorabilă Uniunii, atunci această relație ar fi tocmai una de tip bilateral cu Statele Unite. Deci eu sunt uh, complet uh, în contra unei astfel de soluții Uh, bilaterale care nu ar rezolva problema multilaterală pentru că Statele Unite nu sunt un partener de încredere din punct de vedere comercial. O a doua întrebare. Care sunt partenerii puternici la nivelul OMC, deci la nivelul UE, care uh, să respecte regulile OMC. Pentru că, iată, am văzut ce se întâmplă astăzi. Statele Unite și-au arătat clar dorința de a nu le respecta. Știm că China cere statutul de economie de piață cu reguli care nu sunt cele ale OMC-ului. Deci vreau să vă întreb care sunt partenerii de încredere la nivelul uh, puterii pe care o are UE care să respecte regulile uh, OMC și mă alătură colegii mele care întreba aici cum putem reforma regulile OMC pentru a ajunge la ceva care să fie funcțional. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean-Luc. Am câteva întrebări și din partea mea, pe lângă cele prezentate de doamna Maria Arena. Vreau să vă întreb dacă Comisia s-a gândit la un format specific pentru a um, reuni forțele partenerilor internaționali, deci, de exemplu, un grup al prietenilor OMC sau altceva, care ar putea fi punctul de plecare pentru o astfel de inițiativă proactivă. În al doilea rând, în legătură cu ce se întâmplă în Statele Unite, care este părerea dumneavoastră? Cât uh, va dura toată această situație cu mașinile și componentele pentru mașini? Se va încheia înaintea alegerilor, la jumătatea mandatului sau când? Pe de altă parte, discuțiile uh, de la Senat și din Camera Reprezentanților. Există inițiative pentru a, a, pentru ca Parlamentul să preia din nou competențele de la președinte S-a prezentat o propunere legislativă în acest sens și vreau să vă întreb cum evaluați această mișcare din partea Congresului American. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe întrebări interesante pe care mi le-ați adresat. O prima întrebare se referea la organul de reglementare a diferendelor de la OMC și de ce să nu uh, încercăm să extindem aceasta și la nivel bilateral. Deocamdată cred că la OMC nu se dorește așa ceva și cred că soluția cea mai bună ar fi să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți acest organ de reglementare și nu cred că trebuie să folosim aici uh, terminologia de judecători, e vorba de membrii ai curții de apel sau ai organului de apel. Uh, sunt persoane independente, complet respectabile, dar nu judecători și, din acest punct de vedere, Uniunea Europeană este pregătită să vadă cum se poate îmbunătăți acest sistem uh, cu alți parteneri, dar bineînțeles și cu Statele Unite, chiar dacă Statele Unite nu sunt dispuse să negocieze ceva la momentul acesta. Cred că obiectivul principal pe partea noastră ar fi acela de a menține uh, această abordare în doi pași pentru uh, organul de arbitraj, uh, un sistem de apel cu membri independenți pentru că tare ne e teamă că un obiectiv al Statelor Unite ar fi, în cel mai bun caz, să elimine acest organ de apel, să-l blocheze, deci cei șapte pași existenți, și să rămână doar un, o etapă viabilă Aceasta a fost o idee uh, care a venit în ultimul moment sau, în cel mai rău caz, să ne întoarcem înapoi în uh, perioada în care exista o singură etapă și aceasta nu era obligatorie. Deci cred că trebuie să fim foarte conștienți de riscurile pe care ni le asumăm și să vedem cum putem îmbunătăți situația fără să punem în pericol principiul cheie al independenței acestui sistem. Cu siguranță, în următoarele săptămâni vom veni cu inițiative în acest sens pentru a merge mai departe. Și voi reveni mai târziu în legătură cu alte elemente din manualul de procedură al OMC. Pe de altă parte, China la momentul actual nu cred că este interesată să participe în acest uh, organ de reglementare a diferendelor fără Statele Unite. Trebuie să fim conștienți și de acest lucru. Doamna Rodriguez ne-a întrebat și domnul Salafranca de altfel despre situația cu măslinele. Suntem foarte îngrijorați de această situație și analizăm în continuare detaliile sentinței care va fi adoptată în mod formal, pentru că nu ne așteptăm ca situația să se agraveze atât de mult. Deci să vedem cum se vor implementa aceste măsuri. Să analizăm felul în care au fost aplicate și dacă a, a, putem prezenta situația la OMC ca o abordare antidumping. Trebuie să vedem lucrurile și din punctul de vedere al politicii agricole comune, acesta fiind uh, un element sistemic, măzinele fiind doar o parte a, a sa. Și pe de altă parte, cred că nu ne-ar plăcea ca OMC-ul să se uite la uh, subvențiile noastre din uh, cutia verde, dacă ele sunt într-adevăr verzi sau nu. Deci OMC-ul să-și bage nasul în treburile noastre în ceea ce privește consecințele E clar că acestea sunt uh, foarte extinse. Am văzut că există abuzuri. Statele Unite nu numai că nu au respectat uh, uh regulile, dar uh, uh, există aici o acumulare uh, în ceea ce privește uh, neaplicarea Uh, regulilor în ceea ce privește subvențiile și altele și antidumpingul. În concluzie, vom analiza în continuare situația cu foarte mare atenție și uh, nu doar în DG-ul meu uh, cu doamna comisar Malmström, dar și în DG-ul care corespunde domnului comisar Hogan. Și E clar că pe viitor, atunci când e vorba de subvenții, acele care sunt în pericol sunt cele din uh, cutia verde. Trebuie să evităm însă posibilitatea de a a multiplica subvențiile din uh, cutia portocalie pentru agricultură cu ajutoarele directe, care sunt verzi, dar acestea ar putea fi multiplicate cu ajutoare sectoriale. Și știu că există un stat membru care are 40 de uh, astfel de sisteme în cutia albastră care ar putea deveni portocalii și uh, o astfel de susținere, aceste subvenții ar putea fi puse în pericol și contestate de anumiți parteneri la nivelul OMC. Deci ar fi uh, o țintă foarte ușoară în ceea ce privește uh, contestarea subvențiilor. De aceea cred că este important să ne gândim și la această posibilitate în noul PAC și să încercăm să menținem doar subvențiile din cutia verde. Dacă am putea avea o schemă de asigurare la nivel orizontal, chiar dacă este portocalie, ar trebui să fie la nivel orizontal, pentru că asta este mult mai puțin ușor de contestat. Îmi pare rău că m-am extins atât de mult, dar vreau să vă transmit și acest mesaj în dezbaterea noastră. Asta e mai degrabă însă pentru colegii de la Agri. În ceea ce privește Rusia, într-adevăr, rămâne o problemă mare pentru noi. nu există voință din partea Rusiei de a îmbunătăți relațiile și uh, unul din multele cazuri pe care le-am avut cu Rusia, un nou uh, membru al OMC care încalcă pur și simplu regulile și în uh, ultimele măsuri CPC uh, pe uh, carne de porc au avut de pierdut. S-a abuzat practic aici de uh, motivul securității naționale și s-au adăugat și alte produse care nu erau acoperite de sancțiunile anterioare. Deci dacă nu găsim o soluție aici și rușim nu e o măsură necesară pentru a respecta regulile, bineînțeles vom contesta chiar și aceste noi măsuri pe care le-au impus, pentru că sancțiunile existente oricum vor continua. E clar că pentru Rusia ar trebui să îmbunătățim situația, însă deocamdată nu văd niciun semnal pozitiv din partea lor. Și există și dimensiunea geopolitică, ce se întâmplă în Ucraina, nici acolo lucrurile nu se îmbunătățesc. Doamna Șache m-a întrebat în legătură cu nevoia de unitate și e clar că trebuie să fim uniți. Reforma OMC, pe de altă parte, a fost și ea menționată și care ar fi Uh, riscul unei escaladări a situației între SUA și uh, China. În ceea ce privește reforma, am menționat deja acest organ de reglementare a diferendelor. Atunci când China s-a alăturat uh, OMC-ului în 2001, majoritatea membrilor erau preocupați de această problemă a accesului pe piață și uh, China a făcut eforturi uh, fără precedent, dar nu am fost uh, foarte atenți uh, în ceea ce privește regulile. E clar că regulile actuale nu acoperă toate nevoile noastre din punctul de vedere al Chinei, subvenții, transferurile tehnologice, investiții, joint venture, toate acestea ar trebui să se reflecte mai bine și un obiectiv esențial pe care îl avem noi este tocmai acesta uh, prin reforma OMC-ului. E păcat că ceea ce fac Statele Unite la ora actuală, chiar dacă această strategie este prezentată uh, ca fiind una care dorește să rezolve uh, problema creată de China, practic merge în direcția contrară. Nu face decât să vulnerabilizeze poziția noastră colectivă, în loc să utilizeze criza actuală pentru a, a cere o reformă pentru sistemul chinezesc, deci o reformă din partea Chinei. Statele Unite, practic, țintește direct spre adversarii săi și riscul este foarte mare, uh, riscul de a ajunge la un conflict uh, uh, comercial și ce se întâmplă între China și Statele Unite. Nu știu dacă războaiele comerciale sunt ușor de câștigat sau nu, dar eu cred că un astfel de război comercial ar fi rău pentru toate părțile și nu prea cred că China ar pierde în fața Statelor Unite. Deci, iată, cred că și aici e foarte greu să înțelegem obiectivul Statelor Unite. Deci, într-adevăr, există un risc de escaladare a conflictului între SUA și China, dar deocamdată e greu să analizăm care sunt efectele directe pentru produsele care au fost uh, selectate de ambele părți pentru noi. Toate aceste consecințe și efecte trebuie analizate în continuare, dar din punctul de vedere al uh, situației la nivel global, Mm, și bună funcționare a economiei. Există aici anticipări sau estimări pozitive și negative și nu putem vorbi de unele pozitive ținând cont de situația actuală. În ceea ce privește diferitele întrebări ale domnului Fielner, vizând uh, reflecția cu privire la acțiunile noastre. În primul rând, Nu venim să contra atacăm, venim cu măsuri proporționale de controcarare în baza acordului de garantare și în baza acestuia avem în vedere doar reacții imediate în ceea ce privește aluminiumul și oțelul acele măsuri care ne afectează pe noi. Deci cred că și aici și la întrebarea care ar fi consecințele dacă câștigăm sau pierdem un caz în fața OMC. Aici trebuie să găsim o soluție, în primul rând, la instanța de apel, pentru că s-ar putea să nu avem parte niciodată de o decizie în acest caz și, în al doilea rând, o astfel de decizie va dura destul de mult. Dacă am pierde, sigur că ar fi o catastrofă, pentru că ar însemna că toate aceste acțiuni ar fi autorizate și nu avem altă soluție decât să câștigăm. Dar o astfel de soluție definitivă la nivel de OMC ar dura cel puțin trei ani. Deci, probabil după data președintelui Trump, nu anticipez dacă va avea și un al doilea sau nu, spunând acestea. Apoi, în ceea ce privește întrebările cu caracter mai sistemic uh, formulate de domnul Scholz, ce, la ce ne-am gândit după primii pași. În primul rând, consider că principala problemă structurală o reprezintă China, care nu se îndreaptă în uh, direcția cea bună în ceea ce privește transferul forțat de tehnologie dar în pofida situației dificile cu Statele Unite, ne-am păstrat uh, colaborarea trilaterală cu Statele Unite și Japonia în ceea ce privește această chestiune privind tehnologia și am avut și, și o declarație comună în, la Paris între ambasadorii Statelor Unite și doamna Malmström pe 31 mai unde se punctează o direcție clară spre ce ar trebui să ne îndreptăm la nivelul OMC în această privință. A. Subvențiilor unde registrul comun nu este suficient, apoi utilizarea de, de transferului de tehnologie forțată și, în al treilea rând, să analizăm chestiunile care vizează economia de piață și să folosim mai bine sistemul actual al OMC în ceea ce privește notificările de transparență, unde mulți membri nu își respectă obligația de notificare. Cred așadar că sunt multe uh, de făcut uh, să păstrăm această cooperare. în momentul de față pe partea de oțel uh, s-a amânat uh, ședința care ar fi trebuit să aibă loc la Paris sub președinția Argentinei. De asemenea, China a început să folosească două sau trei măsuri pe oțel și aluminiu pentru a încerca să condiționeze bună lor intenție Înainte, aceste argumente nu ne priveau pentru că eram mult mai afectați de UE de măsurile um, Chinei. Iată că aici avem un exemplu bun de a Uh, colabora și la nivelul forumului pentru oțel. În ceea ce privește ideea cum că criza ar putea constitui și o oportunitate într-o oarecare măsură. Nu sunt uh, în dezacord. Într-o criză trebuie să vedem uh, care sunt obiectivele diferiților parteneri. De regulă se poate ieși dintr-o criză într-o stare mai bună decât a intrat, însă personal nu sunt sigur care sunt obiectivele președintelui Trump, dacă există obiective clare, în al doilea rând, ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem este să pronunțăm acronimul TTIP sau să le trezim uh, negocierile TTIP, pentru că, sigur, în timp ce negocierile au fost blocate cu administrația precedentă, pe care am fi putut-o califica pe una, ca pe una normală și unde ne-am fi gândit că putem găsi o soluție amplă, nu e cazul cu această administrație. Asta nu înseamnă că nu vrem să ne implicăm, că nu suntem pregătiți. Uh, au existat 15 întâlniri uh, sau respectiv uh, <clears throat> teleconferințe între doamna comisar Malfrem și secretarul de stat rus. pentru a vedea dacă există această posibilitate de a fi îndepărtați de pe lista de sancțiuni uh, pentru a putea merge mai departe ulterior pe partea de tarife, ceea ce ar fi deschis uh, perspective pentru partea de mărfuri industriale. Pe partea agricolă e mai uh, complicat pentru ambele părți. Însă nu a existat niciun uh, demers din partea Statelor Unite. Secretarul de stat a tot uh, repetat uh, de ce anume ar avea nevoie. Pentru oțel și aluminiu ar fi o reducere a exporturilor noastre curente și ni s-a spus că Uh, ar trebui să acceptăm acest lucru și pentru a vorbi despre terminologia folosită pentru a ne plăti păcatele, ca de parcă am fi păcătoși. Însă nu se poate lucra doar pe bază de concesii unilaterale ce nu poți uh, leza regulile internaționale și în orice caz însă ușa noastră rămâne deschisă pentru discuții și evident întotdeauna ne dorim uh, discuții rezonabile, dar nu sub uh, amenințări. În ceea ce privește întrebările legate de impactul cantitativ, e clar că toate aceste măsuri vor fi detrimentale în general, în special în Statele Unite și e bine documentat acest lucru, în special Măsurile în ceea ce privește oțelul și aluminiumul vor fi în detrimentul um, economiei globale, unde se vor uh, pierde locuri de muncă. Iar uh, nu cred că Oțelăriile din uh, Pennsylvania și Maryland care au dispărut în anii 80 uh, ar putea reapărea în aceste condiții. Avem un studiu bun, bine documentat, uh, după măsurile luate de administrația Bush în 2002, care arată că acele măsuri uh, au fost în detrimentul economiei, în special pe partea de componente și subansamble pentru mașini, dar inclusiv pentru economia americană. De asemenea, și nafta este vizată de această problemă în ceea ce privește ansamblele și subansamblele pentru mașini, pentru că acolo vorbim de lanțuri integrate în construcția de mașini. și a fost un efect pozitiv la nivel global până acum pentru toată lumea. E clar că Statele Unite au un deficit, dar vorbim aici de lanțuri de valoare foarte integrate în sistemul NAFTA și dacă ne uităm la rezultatele de acolo, nu putem uh, spune că ar fi negativ la nivel global și de asemenea din partea Mexicului și a Canadei uh, au existat încercări de a găsi soluții, dar uh, până acum n-a fost uh, posibil să se găsească o soluție la aceste discuții pe NAFTA, inclusiv pentru clauza de salvgardare de a renegocia anumite chestiuni uh, din 5 în 5 ani, ceea ce nu a fost acceptabil pentru Mexic și Canada. Deci partea cu construcția de mașini vizează foarte mult și nafta, însă noi avem multe în comun și cu Mexicul și cu Canada și mm, avem o coordonare în acest sens. În ceea ce privește măsurile de uh, contraatac. În primul rând aici uh, nu contraatacăm, ci lucrăm la niște măsuri de reechilibrare. Nu suntem nici psihologi și nici psihiatri pentru domnul Trump, uh, dar ar fi ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem. Și n-ar trebui să dăm uh, foc uh, la absolut tot. Și, dar ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem în fața unui astfel de comportament ar fi să uh, fim slabi, să dăm dovadă de slăbiciune. Dacă nu am reacționa, am ajunge într-un proces continuu de noi măsuri care ni s-ar impune. Deci aici cred că ar trebui să ne apărăm uh, interesele așa cum trebuie. Sigur, acest tip de măsuri nu sunt bune la nivel global, însă trebuie să arătăm că Uniunea Europeană trebuie respectată și este pregătită să reacționeze. În ceea ce privește întrebarea doamnei Arena, În ceea ce privește discuții bilaterale, Statele Unite ne-au răspuns, TTIP nu e pe agenda. E clar că dacă ar exista o perspectivă de a renunța la măsuri de ambele părți, am fi uh, pregătiți să discutăm în continuare cu Statele Unite, să vedem care este cea mai bună modalitate în cadrul bilateral sau multilateral. Personal, cred că uh, ar fi bine să colaborăm cu cei uh, care gândesc ca noi, cu Japonia, lucrăm foarte bine cu Canada, cu Mexicul, cu Corea și, nu în ultimul rând, ultima întrebare a domnului Bert Lange când uh, s-ar putea aplica măsurile Statelor Unite. E clar că planul președintelui Trump este unul destul de vizibil uh, din motive de campanie electorală. Ar dori ca aceste măsuri în ceea ce privește piesele și subansamblele pentru mașini să intre în vigoare înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Sigur că nu pierdem nicio ocazie să discutăm despre aceste lucruri, dar complexitatea situației, de pildă un amănunt necunoscut, și anume că companiile care produc automobile în Statele Unite exportă la fel de multe mașini în restul lumii, în speță în China, Uh, cum uh, ex, ex, deci exportă din, din Statele Unite la fel de multe cât și importă spre Statele Unite. Sigur că este un bun argument pentru noi pentru a uh, organiza un sistem de mm, outreach în uh, sistemul politic american pentru a explica cât de periculos uh, este acest demers și ce riscuri presupune pe termen mediu și lung. Și anume slăbirea puterii noastre pe termen lung de a negocia cu China. Mm, situația actuală însă nu e ușor. Cred că am răspuns astfel la toate întrebările, cel puțin am încercat. N-aș avea nimic uh, de adăugat, dar sigur că trebuie să fim uh, atenți, uh, o minte deschisă și uniți. Cel mai rău ar fi ca această uniune între statele membre și uh, diferitele instituții UE să fie mm, vizată. Mulțumesc foarte mult, Jean-Luc. Sunt sigur că nu va fi fost ultima dată când uh, vom fi discutat despre situația actuală și reacțiile care se impun din partea noastră, însă aveți uh, dreptate. Important este să fim uniți ca Uniune Americană. De aceea răspunsul la America First este Europe United. Ok. Bine, stimați colegi. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi Stimați colegi, următorul punct de pe ordinea de zi vine în strânsă corelație cu punctul referitor la relațiile UE-Statele Unite. Cum ne protejăm industria împotriva impactului extrateritorial al unei legislații adoptate de un stat terț? Există legislație în vigoare și legislație în vigoare de multă vreme, din 96 încoace, care a rămas în versiunea originală, neschimbată. În 2005, dacă nu mă înșel, s-a încercat o reformare a legii După cum spuneam, s-a încercat modificarea acestei legislații în această legislație se menționa o singură țară, Cuba, și impactul extrateritorial viza interdicțiile împotriva Cubei. Cum însă situația s-a schimbat la nivel mondial radical, iar Comisia a adoptat uh, un act delegat de modificare a vechii legislații referitoare la impactul legislației aplicate extrateritorial. Deci vechea lege are acum uh, veșminte noi, iar chestiunea reformării textului este încă o dată pe tapet. Deocamdată lucrurile nu s-au clarificat, nu înțeleg de ce. Sperăm că astăzi vom clarifica puțin situația și o să aducem uh, chestiunea din ambiguitate în concret. Asta a fost scurta mea introducere. Expertul nostru principal aici este raportorul David Martin, care îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aveți dreptate. Există o corelație cu punctul anterior, pentru că este vorba de unilateralismul american. Eu sunt raportorul pentru reformarea acestui regulament, care datează din 96. Textul nu a fost niciodată utilizat, aplicat, însă amenințarea uh, Uh, recursul la acest text a silit Washingtonul să se abțină de la impune sancțiuni firmelor europene care fac comerț cu Cuba. Deci a avut un impact chiar dacă nu a fost aplicat uh, ca atare. Comisia a făcut o propunere de reformare a textului în 2015. Noi am înaintat binișor, proiectul meu de raport a ieșit chiar în 2015, însă nu i-am dat curs pentru că uh, serviciul juridic în toate trei instituțiile nu a putut să ajungă la un acord pe elementele tehnice, iar dosarul a rămas blocat la Consiliu. Amândoi, dacă ți-aduce aminte, Bernd, am scris domnului Mogherini, am întrebat uh, dacă Serviciul de Acțiune Externă are în vedere un apel la Comisie în vederea trimiterii unei noi propuneri. Doamna Mogherini a spus că era un curs de analizare o serie de alternative și cam acolo a rămas. Mai recent, președintele Trump luna trecută a anunțat uh, retragerea Statelor Unite din planul de acțiune, iar șefii de stat au reactivat statul de blocaj în încercarea de a proteja firmele europene care fac uh, comerț cu Iranul. S-a propus o modificare la din 96 pentru a include o trimitere la măsurile americane. Mă întreb uh, ce am putea face cu uh, regulamentul privind statul de blocaj. Vin, va veni o nouă propunere de la comisie, dacă da, când și care va fi abordarea pe plan tehnic. Apoi, tot la, în ceea ce privește statul de blocare, Activitățile companiilor care fac comerț cu Iranul includ uh, domenii cum ar fi cel petrolier, bancar, transport, uh, credite la export și vehicule. Comisia sau Serviciul de Acțiune Externă au evaluat impactul real al deciziilor domnului Trump asupra firmelor europene. După informațiile mele, dar probabil Serviciul de Acțiune Externă știe mai multe, ar fi vorba de 16 de firme britanice, 13, 30 din Franța, 35 din Germania, 21 din Italia și câteva altele din restul statelor membre. Comisia a spus că acest statut de blocaj ar putea fi limitat ca impact, întrucât sistemul bancar e internațional iar uh, băncile mari sunt expuse din cauza dependenței de tranzacțiile bancare americane și dependența de dolar. Avem cu totul altă administrație americană acum decât aveam în 96. Dacă ne uităm la acțiunile propuse de Comisie aplicarea ține de statele membre Mă întreb dacă Comisia are în vedere crearea unui fond european pentru a acoperi cheltuielile și pagubele produse. Mă întreb dacă activarea statului de blocaj în Europa ar putea fi doar o declarație politică sau un instrument eficient, juridic, de, pe care s-ar putea baza companiile europene. Mă întreb dacă e o tentativă reală sau doar de simularea unor măsuri. Ar putea fi avut în vedere modificări la acest stat de blocaj pentru a-i spori eficiența? Din dezbaterile anterioare interinstituționale nu s-au desprins concluzii foarte optimiste, dar oricum Regatul Unit, Germania și Franța au uh, scris comisiei solicitând uh, scutirea unor companii uh, de impactul sancțiunilor americane Există vreo șansă ca aceste firme, companii europene să fie scutite? Vă mulțumesc, până domnul președinte. Iată întrebări, într-adevăr, extrem de pertinente în ceea ce privește propunerea și situația concretă. Avem trei experți alături de noi care ne vor lumina puțin în legătură cu reformarea acestui regulament și cu situația generală, însă vom începe cu o intervenție de 3-5 minute, nu e foarte mult. Dăm întâi domnului, cuvântul domnului David Ghia din partea Serviciului Organ de Acțiune Externă. Bună dimineața și vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să vă informăm uh, pe această temă atât de importantă. Aș dori să vă ofer puțin uh, câteva informații despre contextul general. Știți că pe 8 mai președintele Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din Planul Comun de Acțiune și de asemenea a indicat că Statele Unite vor reimpune sancțiunile suspendate anterior când uh, s-a pus în aplicare acordul cu Iranul. Reacția a fost una unitară. Doamna Mogherini, în numele celor 28 de state membre, a dat o declarație. Au venit alte declarații la o întrunire a înaltului reprezentant cu miniștrii de externe ai Franței, Germaniei și Regatului Unit și cu ministrul de externe Zarif al Iranului și apoi pe 16 mai la summitul de la Sofia s-a dat o declarație clară care a arătat unitatea și hotărârea Uniunii Europene în direcția păstrării planului comun de acțiune pentru Iran, o componentă esențială uh, de interes strategic pentru noi și o piesă uh, importantă a arhitecturii de neproliferare la nivel internațional. De asemenea, suspendarea sancțiunilor este un ingredient esențial S-a anunțat că Europa va face eforturi uh, pentru a păstra avantajele suspendării sancțiunilor alături de ceilalți membri ai Comisiei uh, Mixte și alături de restul reprezentanților comunității internaționale, așa cum se detaliază în rezoluția 221 a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. În ceea ce privește sancțiunile americane și reintroducerea lor, uh, Ehm, detaliile urmează să fie stabilite. Tonul a fost însă cel eh, impus de președintele american, care a vorbit de sancțiuni cum nu s-a mai văzut până acum. Eh, secretarul de stat Pompeo a confirmat acest lucru în intervenția privind eh, Iranul și subsecretarul Mandelka a confirmat la rândul său că așa vor sta lucrurile. S-au indicat două uh, repere calendaristice, 6 august și 4 noiembrie, și în aceste perioade se vor impune diferite categorii de sancțiuni. În acest context, cu trei excepții, uh, Statele Unite nu au suspendat sancțiunile principale, deci vorbim de reintroducerea de sancțiuni secundare care ne afectează și a anumitor sancțiuni primare în domenii cum ar fi alimentele, covoarele și a, uh, transportul aerian de pasageri, aviație civilă. Imediat uh, după întrunirea de la Sofia, de pe 18 mai, Comisia a anunțat un pachet de măsuri menite a readuce încrederea, prin care lansarea procesului oficial de aduceri la zi a regulamentului prin statutul de blocaj, apoi procedura de eliminare a blocajelor care împiedică Banca Europeană de Investiții să opereze în Iran și o serie de măsuri de uh, recâștigarea încrederii în relația cu Iranul, inclusiv uh, cooperare sectorială. S-a făcut un apel și la statele membre de a uh, să examineze posibilitatea de transferuri directe către Banca Centrală a Iranului. Impactul de până acum. Deși sancțiunile încă nu au fost impuse, există uh, dovezi uh, și zvonuri care, conform cărora acestea vor afecta uh, activitatea multor investitori, în principal a celor din sectorul petrolului și gazelor. Unii și-au anunțat dorința de a pleca dacă nu li se oferă o scutire. Și dacă ne gândim că sistemul financiar depinde foarte mult de Statele Unite, acest sector și el va fi afectat grav. Nu avem detalii concrete, am avut însă dialoguri susținute alături de Comisia Europeană cu reprezentanții diferitelor sectoare. Uh, suntem pe cale să adunăm informații pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Sectorul bancar, financiar, uh, deja avea probleme mai ales din cauza temelor create de sancțiunile americane și reconsiderente de lipsă de transparență în sistemul financiar iranian, asta chiar înainte de evoluțiile recente. Prin urmare, în lumina angajamentelor altui reprezentant și a Comisiei Comune a celor 28, vom încerca să luăm măsuri pentru a păstra avantajele ce decurg din suspendarea sancțiunilor prin discuții pe plan tehnic intern și extern cu Iranul și cu alți parteneri internaționali pentru a definitiva o serie de propuneri vizând domenii cheie, cum ar fi sectorul bancar și sectorul petrolului și gazelor. E un proces în desfășurare, statul de blocaj este un element important în acest exercițiu în contextul comerțului și al investițiilor. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, următorul expert, doamna Monica Engsi, șef de unitate pentru Orientul Mijlociu, DG Comerț, DG Trade. Mulțumesc foarte mult! Cred că Colegul meu a spus multe dintre lucrurile pe care am vrut să le spun și eu în ceea ce privește schimburile comerciale cu Iranul. Intenționăm să efectuăm o deplasare acolo pentru un dialog pe marginea chestiunilor de comerț și investiții și de asemenea vom discuta agricultură și măsuri sanitare și fitosanitare și vom uh, începe un dialog de asemenea de politică industrială. Ne-am întâlnit data trecută cu iranieni la nivel de experți în 2016, în noiembrie, Asta după 10 ani de contacte practic zero. Am identificat o serie de domenii de interes pentru Iran, dar și pentru Uniunea Europeană, reintegrarea lor în piețele internaționale, sprijinim uh, tentativelor de aderare la OMC, înțelegem că, sigur, aici există un blocaj pentru că nu a putut fi desemnat un președinte al grupului de lucru, însă iranienii au fost interesați și într-un uh, proces plurilateral neoficial și noi ne-am declarat dispuși să facem acest lucru. S-au angajat să facă îmbunătățiri în direcția transparenței și facilitării comerțului, însă deocamdată economia la ei este una de stat nu de piață. În trecut, uh, sigur, sancțiunile au avut efecte considerabile, dar sunt probleme și de ordin intern în Iran. Lipsa de transparență în sistemul bancar, lipsa de transparență în materie de schimburi comerciale. Uh, aici uh, suntem dispuși să cooperăm cu ei. Se oferă asistență tehnică pe scară largă, materie de schimburi comerciale să mergem acolo alături de cei de la Centrul eh, pentru Comerțul Internațional și încercăm să îi sprijinim în eforturile lor de îmbunătățire a standardelor SPS sau a standardelor tehnice. De asemenea, aș menționa aici investițiile. Câteva state membre au tratate bilaterale de investiții cu Iranul. Asta ne arată deja că firmele europene sunt protejate pe piața de acolo. Iranul s-a declarat interesat de a afla mai multe despre măsurile și acordurile de protecție a investițiilor uh, semnate pe plan european. O să avem discuții, prin urmare, cu iranienii, o să le arătăm cam cum se structurează un astfel de acord, însă primul pas în materie de schimburi comerciale ar fi aderarea lor la OMC. Continuăm, prin urmare, dialogul, suntem gata să-l intensificăm pentru a arăta în același timp că măsurile americane actuale nu înseamnă că noi eh, intenționăm să renunțăm la schimburile comerciale cu ei. Mulțumim. Doamna Alina Vedelea. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să fiu aici și să vă informez în legătură cu una dintre măsurile activate de comisie pentru a proteja activitatea companiilor în contextul deciziei americane de retragere din planul de acțiune comun cu Iranul. Detaliile cunoașteți. Statul de blocaj a fost extrem de eficient în 96, alături de presiunea politică, alături de presiunea de la OMC pentru a convinge Statele Unite să nu aplice sancțiunile secundare care în momentul respectiv vizau Cuba, să nu le aplice agenților economici din Uniunea Europeană. De aceea, statul de blocaj a rămas în somnolență ani de zile, nu a fost aplicat, din fericire, n-a trebuit să-l aplicăm, a fost aplicat în situații de uh, Uh, procese private la nivel de stat membru, dar nu s-a aplicat pe scară largă pentru că nu exista cazuri pe scară largă. Și acest lucru, într-adevăr, nu trebuie să-l uităm. Foarte pe scurt am să vă spun uh, cum am ajuns uh, definitiv în această propunere pentru un act delegat, act delegat adoptat de comisie și ce se regăsește în anexă. După cum s-a spus din 96 încoace, statul de blocaj viza Cuba și sancțiunile aferente impuse de Statele Unite. Exista și o mică trimitere la Iran, însă exista doar un singur document juridic în acest sens. Noi am examinat uh, sancțiunile secundare suspendate de Statele Unite la semnarea Planului Comun de Acțiune și Statele Unite a anunțat că sigur vor reintroduce acele sancțiuni după retragerea din acord, am examinat uh, textele juridice, am încercat să uh, rezumăm situația. O să vedeți în anexă că există două rezumate distincte. Avem uh, componenta de complianță, unde spunem ce vrea Statele Unite ca agenții economici să nu facă relația cu Iranul. Și de asemenea am sintetizat posibile, posibile impact negativ asupra intereselor europene în cazul în care, sigur, Statele Unite vor aplica o serie de sancțiuni operatorilor economice europeni dacă aceștia fac uh, ce se precizează în anexa 1, că n-ar trebui să facă. Asta s-a făcut uh, uh, nu doar de comisie, ci și în cooperare cu colegii din Serviciul de Acțiune Externă. Am implicat și delegația europeană de la Washington noi cunoaștem ceva din legislația americană, dar sigur nu suntem experți, așa că de aceea am cooperat și cu delegația noastră de acolo. Ei au uh, discutat aceste anexe cu un avocat american, specialist în sancțiuni, care a spus că da, am cam nimerit-o, n-am greșit. Deci cam ce e în anexă trebuie să fie în anexă. Există câteva E vorba de sancțiuni vizând produsele petroliere și petrochimice, e vorba de tratatul cu Iranul de neproliferare care vorbește de sancțiuni în sectorul energiei și sancțiuni împotriva unor anumite persoane desemnate de partea de stat a Statelor Unite. Avem autor, actul din 2012 care vorbește de Banca Centrală a Iranului și de anumite bănci din Iran actul privind amenințarea iraniană potriva drepturilor omului, dar e vorba de datoria suverană și de sistemele de mesagerie specializată. Și, de asemenea, serie de produse care nu pot fi reexportate spre teritoriul european. Sancțiunile, după cum știți, presupun uh, bloc închețarea activelor din Statele Unite, interzicerea de acces, uh, interzicerea accesului pe piețele financiare americane. Există o legislație din anul fiscal 2012 privind siguranța națională care dă posibilitatea Statelor Unite să impună sancțiuni de ordin civil și penal companiilor europene care desfășoară activități în Iran. Deci e o chestiune extrem de gravă. N-am să mai spun ce face regulamentul privind blocajul. În esență, îi protejează pe operatorii economici, asigurându-i că nicio decizie americană nu va fi recunoscută sau pusă în aplicare în Statele Unite și le permite să recupereze orice pagube provocate de aplicarea acestor sancțiuni De asemenea, există obligația de a informa Comisia în legătură cu efectele pe care le are această legislație asupra agențiilor economice europeni și asta ne va oferi posibilitatea să evaluăm impactul acestor sancțiuni odată ce acestea intră în vigoare, cu speranța că agenții economice europene vor informa în legătură cu efectele suferite. Pe lângă asta, aș dori să vă spun că am demarat un dialog structurat cu statele membre marginea punei în aplicare, pentru că statele membre au avut foarte multe întrebări în legătură cu modul în care acest lucru va fi pus în aplicare, nu au foarte multă experiență, după cum am spus deja, regulamentul a rămas într-o stare de somnolență, n-a fost aplicat, am contactat și agenții economici, asociațiile din diferitele sectoare vizate și avem un dialog cu Iranul, împreună cu colegii din Serviciul de Acțiune Externă. Am fost la Teheran pentru a discuta chestiuni ce țin de sancțiuni și de beneficiile economice Eh, de care încă beneficiază, de care se bucură Iranul după suspendarea sancțiunilor, forțele la comisie s-au mobilizat pe câteva directorate generale, DG Trade, DG Move, Energie, de asemenea, și am să mă opresc aici eh, și vă răspund la orice întrebare ați putea avea. Mulțumesc foarte mult pentru cele trei intervenții care se referă la situația actuală și actele de punere în aplicare. Dacă am înțeles bine, nu s-a menționat neapărat reformarea și opțiunea posibilă, așa cum se arată în scrisoarea doamnei uh, Mogherini, de a vedea care sunt opțiunile de reformare. Deci sunt opțiuni de reformare sau nu? Vă rog. Da, aș fi vrut să vă aduc uh, vești bune, uh, și anume că serviciile juridice, uh, cele trei, ar fi ajuns la un acord, dar din păcate nu am astfel de vești bune. În ceea ce privește posibilitatea de a face modificări dincolo de reformare la textul regulamentului, este o întrebare pe care am primit-o și din statele membre, de la uh, agenții cu care o cooperăm pentru a dat dovadă de mai multă agresivitate, cum spun unii. Este o opțiune care nu este exclusă, uh, dar vorbesc doar despre actele delegate, pentru că, așa cum știți, uh, practic, uh, ritmul nu a fost stabilit de noi, ci de Statele Unite, care a părăsit acordul în mod abrupt deci a trebuit să găsim o reacție rapidă, ceva care uh, să fie făcut rapid pentru a asigura operatorii economici și piețele și pentru a-i proteja în măsura posibilului. Tocmai de aceea am vorbit doar despre statutul de uh, blocaj. Însă modificarea regulamentului nu a fost dezbătută ca atare, dar nici nu a fost uh, exclusă din start. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult. Îmi uh, preiau uh, rolul de a reprezenta pe Iaroslav aici, pentru că el este raportorul din umbră pe această temă. Dar n-am să o fac în poloneză. Da, vă mulțumesc, spune vorbitorul în poloneză. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte cum spun? Am să vorbesc în numele domnului Valesea. În primul rând, dânsul ar dori să mulțumesc raportorului pentru acest document de lucru și am să fac trei comentarii în numele uh, dânsului. În primul rând, este un document foarte binevenit. Cu toții am urmărit îndeaproape ce se întâmplă la nivel internațional și decizia Statelor Unite de a renunța la planul de acțiune comun pentru Iran. Bineînțeles, este o decizie suverană din partea Statelor Unite, dar are consecințe și asupra Europei și trebuie să fim pregătiți, mai ales dacă vom avea de suferit. Al doilea comentariu. Regulamentul de blocaj european uh, este oarecum învechit și reflectă uh, concepte de acum 20 uh, de ani mecanismul uh, de blocare a participării într-un uh, astfel de sistem. Uh, este vorba aici de legislația Statele Unite-Cuba și posibilitatea de a da în judecată Uniunea Europeană. Însă pentru Iran conceptul sancțiunilor este foarte diferit. Deci regulamentul actual nu ne poate ajuta prea mult. Domnul Valensa este de acord că avem nevoie de o adevărată reformare și asta mă duce la al treilea comentariu pentru a urma da curs și întrebării domnului Langă. Domnul Valensa este surprins de faptul că Comisia a propus o reformare și nu o revizuire generalizată a fostului regulament, care să fie adaptată uh, regimului de sancțiune actual și situației actuale, pentru că este o nevoie urgentă de o astfel de revizuire. De aceea, domnule președinte, dacă n-ați fi pus deja uh, întrebarea, domnul Valesa ar fi trebuit să întrebe comisia de ce uh, comisia propune doar o reformare și nu mai mult. Din câte am înțeles, rolul reformării este foarte limitat, dar domnul Valesa oricum așteaptă să lucreze cu raportorul pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șache! Mulțumesc foarte mult! Iată încă o temă extrem de importantă pentru noi și trebuie să fim foarte preciși uh, pe elementele pe care le-am discutat și elementele uh, legale uh, și politice cu care ne putem confrunta aici. Aș vrea să știu mai mult despre acest statut de blocaj care permite companiilor să primească compensații pentru daunele suferite în urma sancțiunilor impuse să ne imaginăm, de exemplu, că ești o bancă, ești sancționat câteva milioane și după aceea ce faci? Te duci și bați la ușa Statelor Unite sau ce faci? mi E greu să imaginez care este soluția și bănuiesc că și pentru companie este greu să o facă. Deci vreau să știu ce a făcut comisia, ce a văzut în uh, relația pe care a a avut-o cu sectorul privat pentru că este interesant pentru contextul cu Iran și aș vrea să știu care este rolul specific al BEI. S-au făcut referințe în mai multe rapoarte mass media. Și cred că ar fi bine să evităm uh, prea mult risc privat uh, care să fie susținut de instituțiile publice. Este o situație uh, care nu poate dura prea mult timp și ne-ar pune într-o situație dificilă din punctul de vedere politic, dacă Congresul și președintele Trump doresc să crească sancțiunile asupra Iranului, uh, sunt multe alte posibilități, nu doar programul nuclear. Avem și sancțiuni uh, pentru drepturile omului, pentru rachete balistice, sancțiuni uh, pentru războiul toxic din regiune și așa mai departe. Deci, care este riscul de etichetare a unor uh, sancțiuni din partea Statelor Unite să fie schimbat și dacă asta schimbă uh, statutul de blocaj sau nu. Deci acest statut de blocaj este legat de programul nuclear și de sancțiunile uh, ce decur din acestea sau depinde de legislația americană și extrateritorialitatea sa. Deci, în concluzie, avem foarte multe probleme cu Iranul și cred că toate acestea merită un răspuns uh, puternic la nivel european pentru a fi credibil, pentru că riscul cu care ne confruntăm este să fim văzuți uh, ca având o poziție foarte defensivă în ceea ce privește planul de acțiune comun și cred că trebuie să fim credibili ca și Uniunea Europeană, însă asta nu înseamnă că nu avem și o serie de alte teme la care avem dreptul și chiar responsabilitatea să uh, trimitem mesaje foarte clare, să spunem care sunt interesele și valorile europene care sunt în joc. Cred că trebuie să fim foarte atenți uh, în legătură cu imaginea pe care o oferim în urma acestei dezbateri, pentru că nu ne dorim doar să protejăm acest plan de acțiune comun, uh, și să nu fim împinși uh, într-o tabără sau în alta, deci de partea Iranului sau de partea Washingtonului. Nu, trebuie să avem o poziție independentă și puternică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Jadot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Văd că colega noastră, Marice Șache, a, a luat deja a, măsuri extrem de drastice față de Statele Unite pentru că vă că bea Coca-Cola fără zahăr. Nu am prea multe de adăugat față de cele spuse până acum. Este o chestiune de natură politică faptul că uh, Total uh, nu poate să se ducă să caute petrol în Iran pentru mine nu reprezintă neapărat uh, o problemă atât de mare. Total va lua oricum decizii dincolo de ceea ce discutăm noi aici, iar marile companii vor prefera oricum să aibă relații bune cu Statele Unite mai bine decât cu Iranul. Întrebarea a fost pusă de mai multe ori și este următoarea ce se va întâmpla însă cu o firmă mai mică europeană, care prin natura mm, activității sale, prin anumite specificități, a ajuns pe piața Iranului? Nu știu dacă reprezentanții comisiei uh, vor cere, de exemplu, ca el Force One uh, să uh, fie sequestrată imediat când ajunge pe solul european sau există și alte măsuri la care vă puteți gândi? eu, ca și colegii mei, nu am înțeles cum putem organiza din punct de vedere logistic această susținere pentru firmele europene care hotărăsc să rămână în Iran pentru că perspectiva lor economică este mai bună acolo decât în Statele Unite. Și eu, ca și colegii mei, susțin de altfel a faptul că nu putem uh, compara uh, cu ce s-a întâmplat uh, în Cuba în anii lui Clinton, că dimensiunea geopolitică de acum este mult mai gravă, mult mai importantă. Mulțumesc, domnul Campbell Beneman. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că nu e vorba neapărat aici de afaceri externe, dar este totuși o temă extrem de importantă. Noi am hotărât să nu avem comerț cu China din cauza drepturilor omului și acum vorbim despre Iran, care are, are rata cea mai mare de execuții anuale din lume. Și chiar în această dimineață am primit o veste despre uh, o pedeapsă capitală uh, care a fost executată ieri de o persoană care a fost torturată și a pierdut conștiința și a fost forțată să semneze o mărturie după care a fost executat ieri, Mohamed Salas. Nu știu deci de ce facem asta, de ce uh, avem afaceri uh, cu Iranul. Cred că America are dreptate, noi nu și nu reușim nimic aici. Uh, a cinci uh, teste uh, de rachete balistice. Iranul destabilizează Orientul Mijlociu și pot să vă spun, calitate de președinte al delegației cu Irakul, că a destabilizat și Irakul. Avem o facțiune iraniană în guvernul irachian la ora actuală. Și, practic, nu facem decât să alimentăm uh, Iranul prin comerțul pe care îl avem și este o adevărată rușine pentru noi, dar este mai mult o chestiune uh, de afaceri externe și care ține mai mult de Mogherini. Oricum, e vorba aici de comerțul pe care îl avem cu Iranul și, în schimb, nu avem comerț cu China, deci este o adevărată incoerență, incongruență din partea noastră și cred că trebuie să vedem ce se întâmplă și cu execuțiile acestea de neacceptat care se produc în fiecare zi în Iran. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. E una din puținele teme la care nu pot să mă pronunț pentru că este un dosar tehnic, nu știu suficient, însă uh, guvernul israelian s-a opus în mod sistematic acestor acorduri uh, și Israelul are servicii de inteligență foarte bună. Asta avea însă o întrebare pentru comisie, o întrebare tehnică. Uh, Uniunea Europeană, mă scuzați, uh, Statele Unite s-a retras din acest uh, tratat și Statele Unite au impus uh, sancțiuni Iranului, iar Uniunea Europeană nu. Știu că poate este o simplificare a lucrurilor, dar să sperăm că putem să ne înțelegem. În presă, în special în presa de natură financiară, se spune uh, că pentru că Statele Unite controlează sistemul bancar de clearing, indiferent ce facem noi, atât timp cât Statele Unite impun sancțiuni asupra Iranului, aceste sancțiuni vor avea întâietate din cauza sistemului bancar de clearing. Deci nu știu dacă Comisia poate face comentarii, să-mi confirme dacă este adevărat sau nu. Domnul Rubic, vă rog. Ja, ich möchte mich bei der Kommission bedanken, weil... Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că, evident, nu este vorba aici doar despre Iran, ci în principiu despre modul în care reacționăm atunci când se pronunță sancțiuni, în special atunci când uh, se face fără acordul părților. Um, opțiunile de blocare au fost bine explicate. Întrebarea este atunci când vorbim despre opțiuni, ce putem face dacă folosim um, opusul blocajului și anume capacitarea. Există um, un instrumentar sau stimulente pentru a face posibil acest lucru, pentru a putea face anumite afaceri. Mă refer aici uh, mai ales la domeniul energiei, de a, gândi, de a ne gândi dacă pe viitor energia sau tranzacții cu energie ar trebui făcute pe burse europene. Și țările arabe sunt concurente și știm că Iranul și-a asumat anumite uh, obligații la nivel de OPEC, însă pe de altă parte este clar că prin Cartea Energetică trebuie să existe o anumită reciprocitate. Întrebarea este cum anume putem în acest caz să utilizăm reciprocitatea din Cartea Energetică pentru ca să ne poziționăm și nivelul european ca atare. Mulțumesc și Tiziana Beghin. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei și experților pentru intervențiile lor. Eu mă eu văd pozitivă propunerea Comisiei în ceea ce privește um, regula, reformarea regulamentului care protejează companiile europene față de uh, sancțiunile impuse. Pentru că, sigur, în acest caz, uh, companiile europene ar putea fi afectate de sancțiunile impuse împotriva Iranului de către Statele Unite, care vor intra în vigoare în august sau uh, septembrie și ar putea fi acoperite de regulament. Cu siguranță nu ne vom uh, opune față de această propunere de reformare. Am și eu câteva îndoieli pe care sper că Comisia ne va putea clarifica. Vă spun un caz particular, de pildă. Dacă o firmă europeană este lovită din cauza sancțiunilor impuse de uh, Statele Unite în Iran, uh, și îi se solicită să renunțe la contractele cu Iranul. Pierde banii. Deci se califică pentru rambursările în baza acestui regulament. Dar cine trebuie să facă rambursarea? Uniunea Europeană? Companiile partener americane? Sau cum trebuie să procedăm pentru ca companiile americane să respecte uh, aceste obligații. De asemenea, e important ca contramăsurile să fie aplicate în același fel pentru a garanta uniformitatea aplicării regulamentului. Mulțumesc foarte mult! First of all, back to Mr. David. Mulțumesc foarte mult. Să dau din nou cuvântul uh, uh, domnului David. Mulțumesc foarte mult. Majoritatea întrebărilor s-au adresat uh, comisiei. Îl am aici și pe colegul meu care este șeful task force-ului pentru Iran și care poate va interveni doar un comentariu pe care aș dori să-l fac. În ceea ce privește întrebarea cheie cu planul de acțiune comun și activitățile din afara acestui plan, drepturile omului și comportamentul Iranului în regiune, întotdeauna am fost uh, foarte clari. Acest plan de acțiune comun are un singur obiectiv și anume uh, uh, planul uh, de neutilizare uh, a potențialului nuclear de natură necivilă. Uniunea Europeană a fost uh, foarte clară pe toate celelalte teme și continuă să facă presiune asupra Iranului și avem, într-adevăr, sancțiuni implementate. Avem sancțiuni pentru drepturile omului, 82 de uh, persoane, avem sancțiuni care sunt în vigoare și care au de-a face cu proliferarea și care au de-a face cu acest plan de acțiune. Uh, avem de asemenea sancțiuni în ceea ce privește comportamentul din Siria și alte sancțiuni în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Deci, bineînțeles, trebuie să avem o imagine mai completă și uh, aceasta este doar o parte din abordarea noastră generală. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Poate că domnul Traidy ar putea interveni mai spre sfârșitul răspunsurilor noastre. Mulțumesc. Am să încerc să grupez un pic întrebările, deși nu am avut prea mult timp la dispoziție. Am să încep cu prima întrebare. De ce am ales reformarea? Ah, dacă vă referiți la reformarea din 2015, acela era un moment ah, vesel, să spun așa. Ne gândeam doar la perspectiva tehnică a regulamentului, nu la sancțiunile SUA. De ce acum am revenit la actele delegate, am explicat mai devreme, aveam nevoie de o reacție foarte rapidă la uh, sancțiunile impuse, uh, să asigurăm operatorii economici, pe lângă mesajul politic pe care îl transmiteam Iranului și Statelor Unite. În ceea ce privește statutul de blocaj, acesta are, uh, dacă are legătură doar cu uh, uh, planul nuclear sau nu, el nu are de-a face neapărat cu sancțiunile nucleare. Acest blocaj dorește să protejeze companiile europene de o implementare extrateritorială a unor sancțiuni restrictive din partea oricărei țări. E clar că acum în anex avem doar Statele Unite, deci a priori nu există limite în ceea ce privește domeniul de aplicare, dar uh, în ziua de astăzi încercăm să vedem cum putem rezolva această impunere de sancțiuni care are de-a face cu uh, măsurile nucleare față de Iran. Și uh, Întrebarea de un milion de euro, era să spun de un milion de dolari, dar nu este cazul. Cum putem acoperi acest lucru? Este o întrebare pe care am primit-o deja și cred că nu s-a organizat încă o dezbatere sau o audiere pe această temă. Este o întrebare pe care n-am primit-o până acum, dar este absolut legitimă. Și v-am spus că nu avem răspunsul perfect. Acest sistem de blocaj nu este o soluție perfectă și dau mereu același exemplu pentru că nu va rezolva toate problemele pe care le avem. Trebuie să recunoaștem, din păcate, că asta este realitatea și vreau să mulțumesc și pentru comentariile pe care le-am auzit în ceea ce privește poziția privilegiată a Statelor Unite în ceea ce privește sistemul de clearing, de compensare la nivel mondial. Statele Unite au, într-adevăr, o putere economică, financiară foarte mare și la nivel general al economiei. Ceea ce încercăm să facem noi aici cu statutul de blocaj și în special cu prevederile uh, în ceea ce privește posibilitatea de recuperare a daunelor este să asigurăm companiile care, în ciuda amenințărilor, uh, doresc să uh, lucreze în Iran. Vom face tot ce ne stă în putință să uh, îi protejăm și să îi ajutăm să recupereze aceste daune. Și nu există aici un răspuns de tip da sau nu. Este un lucru pe care l-am dezbătut pe larg uh, la comisie. Cum se recuperează aceste compensații? Există uh, convenția de la Bruxelles, de la entitățile care au cauzat acele daune. Uh, recuperările se fac în instanță și jurisdicția pentru aceste cauze, pentru recuperarea compensațiilor, ține de statele membre unde există active ale companiilor care doresc să uh, reclame aceste compensații. Deci mi-e foarte greu să vă spun de unde uh, vor fi percepute aceste compensații, pentru că depinde până la urmă de uh, instanța competentă care hotărăște cine, împotriva cui se lansează plângerea și de la cine se vor recupera aceste compensații. Ce alte întrebări mi-am mai notat. Cred că cam atât. M-am referit, cred, și la comentariul legat de poziția privilegiată a Statelor Unite pe piețele financiare. Într-adevăr, uh, suntem conștienți de acest lucru și încercăm să manevrăm oarecum și să ne impunem totuși suveranitatea economică în pofida acestei poziții privilegiate a Statelor Nu Mai existat un comentariu și în ceea ce privește uh, un așa numit uh, pachet uh, cap care să capaciteze situația față de unul care să blocheze lucrurile. V-am mai spus și în intervenția inițială, sunt mai multe direcții generale care încearcă să vadă ce se poate face pentru a permite operatorilor economici nu doar să fie protejați pe cât posibil față de sancțiunile impuse de Statele Unite, ci chiar să-i ajute să facă afaceri cu Iranul. Nu e niciun secret, a existat, uh, au existat și informări în presă și declarații de presă ale Comisiei pentru a vedea care sunt uh, consecințele asupra sectorilor economice precum energie, transportul și așa mai departe. Da, deci uh, se lucrează în această privință, însă durează, uneori durează mai mult uh, să faci, uh, să iei măsuri care să capaciteze uh, eforturile decât să iei măsuri de blocaj. Mulțumesc. Monica, doreai să adaugi ceva? Aș adăuga doar față de ceea ce spunea colega mea în ceea ce privește asigurări pentru companii care continuă să investească în Iran. Suntem acolo pentru a le proteja. Am auzit că anumite companii chiar spun că s-ar putea să se retragă. Sigur că noi ne axăm mai mult pe IMM-uri și aici nu ne referim de la companiile foarte mici și la companiile medii și știm că Uniunea Europeană este puternică în această privință, deci încercăm să avem o cooperare cu Iranul între IMM-uri de ambele părți și să continuăm acest tip de relații comerciale. Știm și uh, chiar uh, înainte de aceste ultime evoluții că mm, atunci când vorbim de sectorul financiar, băncile mai mici uh, continuă, de pildă, să lucreze cu Iranul. Asta este o mare parte din angajamentele noastre. Sigur că continuăm să colaborăm și să vorbim cu companiile mari pentru a vedea ce se poate face. Vă rog. Mulțumesc că am să grupez uh, întrebările în două categorii. În primul rând, uh, relațiile UE-Iran uh, și apoi stimulând pentru IMM-uri. În ceea ce privește relațiile UE-Iran, a existat o trimitere în ceea ce privește un caz de încălcare ale drepturilor omului și în acest uh, sens a existat o o declarație din partea SAE. Avem un canal de comunicare aici cu Iranul, ceea ce este pozitiv. Sigur că nu susținem ceea ce s-a întâmplat, dar încercăm să schimbăm uh, situația și dacă îmi permiteți un exemplu, am avut discuții foarte constructive cu Iranul în ceea ce privește um, pedepsa cu moartea pentru um, utilizatorii sau vânzătorii de droguri și în urma discuțiilor uh, Iranul a făcut o modificare legislativă ceea ce a dus la scăderea numărului de execuții. Însă sigur că din când în când uh, există cazul ca cel de ieri unde evident reacționăm uh, și public. În al doilea rând, Există o regulă simplă în relațiile internaționale. Pactele sunt servante. Dacă cineva se angajează la un acord și uh, se renunță însă la uh, respectarea acestuia după 2 ani, sigur acest lucru nu uh, folosește relațiilor internaționale și este periculos într-o regiune atât de volatilă. Și în această regiune există mai multe țări unde există un potențial amplu de distrugere și este în apropierea Europei. Deci ceea ce încercăm să facem este să nu avem o abordare de gen greșit sau corect, ci să avem um, o abordare pe termen lung, cu soluții pe termen lung. Și sigur că UE Iran reprezintă 0,5% din uh, totalul relațiilor comerciale ale Uniunii Europene. Datorită faptului că încă mai avem sancțiuni care funcționează, există niște proceduri de due diligence foarte stricte pe uh, sectoare foarte uh, punctuale în care există aceste relații. Cu China avem mult mai mult decât de 0,5% de pildă. Însă această procedură de tip due diligence ajunge, mă duce la stimulentele pe care le putem oferi operatorilor comerciali care au relații comerciale cu Iranul. În primul rând, dialog și pentru a elibera statul de blocat și este mesajul pentru operatorii economici este acela că, trebuie, că operează într-un uh, mediu economic care nu fac obiectul sancțiunilor respective. Sigur că IMM-urile sunt mai expuse, companiile globale nu au această libertate, însă problema este în, întotdeauna acest proces de due diligence și există mai multe uh, tipuri de acțiuni pentru a ajuta uh, IMM-urile prin expertiză tehnică, conferință, ca să înțeleagă ce este uh, această procedură de due diligence și să fie uh, susținut în acest proces și facem acest proces de asistență tehnică și pentru IMM-urile din Iran pentru a înțelege mai bine cum funcționează piețele din Uniunea Europeană, în special pe piața alimentară. Iar, nu în ultimul rând, greutatea Statelor Unite în sistemul financiar internațional este o realitate, o provocare foarte importantă pentru continuarea fluxurilor economice între Europa și Iran și aici căutăm uh, soluții specifice care să transmită semnalul că Europa Um, încearcă să-și găsească propriile canale financiare și în acest sens este important să arătăm că Iranul a decis să, să eticheteze toate, să-și eticheteze toate transporturile, exporturile și tranzacțiile petroliere în euro. Mulțumesc foarte mult. Domnule Jado, doriți să adăugați ceva? Da? Nu suntem doar uh, aleși ai poporului și nu suntem um, atât de inteligenți, dar uh, Înțeleg că veniți uh, în această comisie solicitându-ne uh, mandatul de a putea acționa rapid, însă când întrebăm cum anume trebuie să funcționeze lucrurile, nu există un uh, răspuns clar. Înțeleg că este un angajament de a proteja, dar nu există un răspuns clar cum anume să funcționeze lucrurile. Deci, până la urmă, este un fel de contradicție pentru noi în cadrul acestei dezbateri. Mulțumesc, domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, subscriu uh, și continui de la cele spuse de colegul nostru. Sigur, e vorba de acordul pe energie nucleară. E clar că Iranul a oprit uh, o treime din centrifugele, 95% din uranul îmbogățit s-a dus în afara granițelor, dar uh, Statele Unite au decis totuși să uh, se retragă din acest acord și să impună sancțiuni. Reprezentanții SEA au prezentat lucrurile, sigur, sancțiunile pe încălcarea drepturilor omului sunt altceva și funcționează în continuare. Însă, pe de altă parte, trebuie să ne păstrăm și suveranitatea economică și să nu acceptăm această aplicare extrateritorială. Eu cred că ar trebui adaptate reglementările legislative pentru a reacționa la noua situație. Însă mai există și o problemă de principiu, cea a încrederii. Este foarte bine că încercăm să protejăm companiile europene, dar mă tem că le e teamă să piardă o piață atât de importantă precum Statele Unite și de aceea trebuie să încercăm să găsim aici o situație, o reglementare excepțională. Și și ultimul punct uh, pe care l-ați menționat, pacta sunt servanda, uh, e foarte important după cele auzite din partea directorului general de la Comisia în această uh, dimineață. Mi se pare practic imposibil să se găsească aici o soluție excepțională pentru companiile uh, europene care se angajează în Iran. Cred că situația este extrem de complicată. Sigur că trebuie să ne susținem suveranitatea economică, însă cred că va fi foarte dificil să creăm din nou încredere la, în cadrul companiilor noastre pentru că se tem să-și uh, piardă piața americană. Președintele, dacă îmi permiteți să vin și eu cu câteva observații. Sigur că avem uh, și în alte cazuri aplicare extraterritorială a unei legislații adoptate de către o țară terță, uh, în cazul Rusiei, de pildă. Vor exista și în acest caz acte delegate? Feel free to start. Oricine dintre dumneavoastră dorește să înceapă să răspundă, aveți libertatea să o faceți. Mulțumesc. Am încercat, dar voi încerca din nou să fiu cât se poate declară fără a oferi răspunsuri care nu sunt uh, absolut sigure. Există trei măsuri de protecție. Posibilitatea de despăgubiri, posibilitatea de a solicita autorizație din partea Comisiei în cazul unor riscuri serioase pentru interesele unei companii. În a nu ține cont de sancțiunile americane. În acest uh, caz, o companie poate să solicite o autorizație din partea Comisiei în acest sens pentru a se conforma cu ceea ce numim noi aplicarea extrateritorială. Iar în al treilea rând, măsuri de protecție. Nicio decizie în ceea ce privește măsuri extrateritoriale nu va fi aplicată în Uniunea Europeană. Ultima parte e clar cum funcționează. Dacă vine o decizie din Statele Unite, asta este amenda de plată, judecătorul se va uh, opune unei uh, confiscări uh, în Uniunea Europeană. Cum va funcționa sistemul de autorizare? Nu l-am folosit până acum. Acum creăm criteriile pe baza cărora Comisia poate acorda aceste autorizări. Uh, ne vom consulta cu Comitetul cu privire la legislația extrateritorială, care este stipulată în actuala legislație și va trebui să vedem cum se aplică în practică. N-am făcut-o niciodată anterior. Dacă v-aș spune că aș ști, ar fi înșelător. În ceea ce privește despăgubirile, știu că este un punct mai problematic. E un alt exemplu care l-am folosit deja în alte intervenții, dorind să știm cine plătește despăgubire dacă se întâmplă asta sau asta, e ca și cum ai vrea să știi în avans cine va plăti despăgubirile în cazul unui accident în care sunt implicate 5 mașini și un pieton și cineva n-a respectat uh, roșul la semafor. Aici este un, o situație care trebuie rezolvată în instanță cu probatoriu. Și comisia nu poate spune ce va decide vreo instanță. De aceea nu putem fi mai clari în această privință pentru că e nevoie de aplicare practică și va fi o aplicare de la caz la caz, în fiecare uh, caz concret de, de, de pagube suferite de operatori economice europeni. Cred că acestea sunt principalele trei opțiuni și mai spuneam în prima intervenție că obligația operatorilor economici de a informa Comisia atunci când suferă pagube sau când suferă efectele sancțiunilor extrateritoriale ale Statelor Unite asupra lor, atâta timp cât nu am primit această informație, nu este foarte dificil să știm care sunt aceste efecte și ce impact au acele sancțiuni. De îndată ce avem aceste informații, răspunsul uh, va fi mai clar, dar uh, deocamdată atâta știm. David Maggi, mulțumesc foarte mult. Doar două observații în ceea ce privește chestiunea legată de Rusia, dacă am înțeles uh, corect. Încercăm să extindem aplicarea mm, aceste opțiuni extrateritoriale, inclusiv cu, prin actualizări. Nu se discută de așa ceva. Se vorbește de aplicarea a numitor uh, măsuri față de uh, măsuri întreprinse de Statele Unite. Cu Rusia avem uh, discuții constructive pentru a um, descrie aceste consecințe neintenționate ale acestor acțiuni. Pentru a preveni măsurile, uh, ca măsurile Statelor Unite împotriva Rusiei să afecteze uh, entități din Uniunea Europeană. Dar cred că asta nu face parte din discuțiile cu privire la statutul de blocaj mai general, în ceea ce privește Iranul, discutăm cu Statele Unite și continuăm să facem acest lucru. În ceea ce privește excepții, modalități în care intenționează să aplice sancțiunile și ei. De fapt, e neclar uh, până acum în multe aspecte cum anume vor continua. Au um, Aș, încercăm așadar să discutăm cu ei într-un mod pragmatic pentru a încerca să limităm efectele, inclusiv prin excepții și alte mijloace. Acest lucru însă nu subminează însă angajamentul comun în baza planului de acțiune comun pentru a salvgarda uh, siguranța și autonomia și suveranitatea noastră. Și încă o întrebare suplimentară din partea domnului O'Donnell. Întrebare tehnică. Doi reprezentanți din partea SAE uh, Uh, aici, care spun că fac parte a com- care nu, că nu fac parte a comisiei și sunt trei experți uh, din partea comisiei aici și nu mi s-a răspuns. Sigur că politicienii pot să încerce să nu răspundă, de experții nu. Statele Unite controlează sistemul de compensare pentru dolar la nivel uh, global. Dolarul este moneda globală pentru comerț. Asta este un dat certă. S-a spus în presa americană, la cel mai înalt nivel, că uh, în urma impunerii sancțiunilor pentru Iran, Uniunea, Uniunea Europeană ar putea um, exclude bănci din sistemul de compensare a dolarului. Și întrebarea a fost formulată de jurnaliști economici. Și anume că orice face Uniunea Europeană sau nu face pentru că menține această amenințare în ceea ce privește sistemul de compensare. Um, până la urmă, um, um, tot uh, Statele Unite câștigă aici. Mărit că? Ca o, cu o notă pozitivă, remarc aprecierea exprimată de colegul nostru pentru experți. Cred că acest lucru ne va fi benefic în multe alte dezbateri. Președintele. Iată deci, avem de față reprezentanți din partea Comisiei Europene și din partea Comisiei Europene și sunt cu toții funcționari publici, deci vă rog. Perhaps I, I have But in my... Poate că sufer de Alzheimer, dar cred că în răspunsul meu am spus uh, ponderea sectorului de Statelor Unite în sectorul financiar nu poate fi ignorată și de aceea lucrăm pe canale financiare. Am spus că Iranul își calculează acum exporturile în euro. Deci ce facem? Lucrăm pe canale financiare în euro. Mulțumim. Cu aceasta încheiem dezbaterea. Raportorul nostru ne, spun, ne va spune ultimele cuvinte și probabil va face ceva sugestii în legătură cu reformarea acestui regulament. În primul rând, Spre cinstea Comisiei și a Serviciului de Acțiune Externă, ei au vorbit foarte franc în legătură cu dificultățile cu care se confruntă. Nu e ușor, chiar deloc, dar e un proces în, în care trebuie să, să intrăm. Îmi pare rău că domnul Campbell Bannerman a plecat, însă observațiile sale au fost total pe lângă temă. Serviciul de acțiune externă a rezolvat să compar China cu Iranul. China e unul din principalii doi parteneri economici pe care avem și el spune de ce uh, facem un acord comercial cu Iranul. Păi nu facem un acord, pur și simplu nu impunem sancțiuni. A, a, a fost o, o, o prostie, sincer, acea comparație. Dacă el crede că americanii trebuie să ne dea lecții în materie de drepturile omului, sincer, am îndoieli. Uh, Eh, America aruncă copii în închisoare, a ieșit din, din eh, Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, laudă pe Putin. Sincer, nici n-aș face comparații. Bun. Apoi, o altă observație preliminară. Eh, clișeul vechi, că și un ceas stricat are, arată ora exactă de două ori pe zi. Eh, domnul Dartmouth are perfectă dreptate cu eh, sectorul bancar. Asta e slăbiciunea sistemului. Și, într-adevăr, eh, băncile europene ar putea să aibă probleme în Statele Unite, indiferent de ce facem noi. Asta e o slăbiciune a sistemului. Însă, sectorul bancar e singurul pe care nu-l putem proteja dacă uh, operăm, procedăm așa cum trebuie. Principala mea temere, menționată de altfel și de oaspeții noștri, e că legislația americană permite inclusiv sancțiuni de ordin penal și atunci va fi foarte greu să, să ne protejăm oamenii de afaceri dacă se impun sancțiuni de ordin penal. Ce aș sugera? Foarte pe scurt, odată să sprijinim uh, planul comun de acțiune pentru Iran. E vorba de credibilitatea Uniunii Europene pe, pe arena internațională. Am aderat la acest acord și trebuie să ne ținem de cuvânt. La momentul negocierii acestui acord, știam că singura cale înainte e calea dialogului. Asta nu e o scuză pentru încălcările drepturilor omului din Iran, dar dacă e vorba de denuclearizare, era singura cale posibilă, așa că ar trebui să continuăm să sprijinim acest acord. Trebuie să protejăm cumva companiile europene care operează în Iran și aici sunt de acord cu colegii, cu domnul Salafranca și cu domnul Jadot, care nu mai e în sală, că trebuie să găsim o soluție politică. Trebuie să-i facem pe americani să nu aplice extraterritorialitatea companiilor europene. Asta a funcționat în 96, nu cred că o să funcționeze cu administrația actuală, putem încerca, ar trebui să fie prima noastră manevră, mișcare. Apoi, putem, și asta face Comisia deja, am putea despăgubi companiile europene sancționate și apoi, după cum spunea și Comisia, dacă nu venim cu măsuri adecvate, companiile ar putea să plece din Iran din cauza amenințării, uh, nu din cauza unor acțiuni concrete. Oricum, în ciuda grabei și a micilor imperfecțiuni, trebuie să sprijinim actul delegat al Comisiei, dar pe termen lung, nu pe termen foarte lung de altfel, odată ce trecem de această etapă, Comisia ar trebui să vină nu cu un text reformat, ci cu o nouă versiune a legislației primare, regulamentul uh, privind uh, statul de blocaj. Însă, pentru că acum e urgență, putem sprijini acest act delegat într-o primă etapă. Iată, deci, sfaturi concrete, spune domnul președinte. O să continuăm după vacanța de vară. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumim Serviciului de Acțiune Externă și Comisie. O să luăm o scurtă pauză, după care avem ședința coordonatorilor, ședință cu ușile închise. Dacă nu trebuie să fiți aici, să nu fiți aici. Și probabil grupurile politice și-ar putea invita coordonatorii puțin mai devreme la ședință.